centrul de capital politic de pe urma unei uh, catastrofe care s-a întâmplat în uh, Ungaria. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Revenim la ordinea de zi și ajungem astfel la întrebările adresate Comisiei cu privire la bazele date referitoare la originea rasială și etnică în Uniunea Europeană. Începem cu uh, intervențiile autorilor acestor întrebări orale și anume doamna Flasicova. Mulțumesc, <clears throat> stimată doamnă comisar, conform uh, informațiilor uh, recente, se pare că poliția franceză folosește o bază de date MENS și ONG-urile au introdus o plângere cu privire la utilizarea acestor baze de date pe motive rasiale și au apelat la autoritățile aferente. Cu toate acestea, autoritățile franceze neagă existența unor astfel de baze de date. Ministrul cu privire la migrație a menționat anterior că aceste date cu privire la romi ar trebui să fie înregistrate în uh, alte baze de date care sunt în curs de creare. Consiliul uh, discută acum uh, însă în termeni destul de ambigui pericol potențial care provine din partea populațiilor migrante. Însă eu întreb Comisia ce intenționează să facă vis-a-vis -vis de utilizarea unor astfel de baze de date în Franța și dacă uh, va constata că Franța încalcă principiul nediscriminării, ce măsuri va lua? Și în alte state membre, ce măsuri se vor lua vis-a-vis -vis de alte state membre dacă se va constata că se folosesc baze de date similare? Va iniția Comisia o investigație în acest caz și uh, ultima mea întrebare, ce va face Comisia pentru a asigura că statele membre, în procedurile lor de aplicare a ordinii, nu vor constitui profile etnice? Grazie, la parola. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul doamna Flotră, două minute jumate. Oui, madame euh, Reding. Mulțumesc, bună seara, doamnă Reding. Cred că Astăzi v-ați bucurat că Franța a răspuns la injoncțiunea Comisiei Europene pentru că aceasta, uh, planul legislativ a venit în ultimul moment pentru garanțiile procedurale privind uh, libertatea de circulație. Ați considerat că aceste garanții sunt uh, loiale și permit suspendarea procedurii uh, de infringement. Luăm act de acest lucru, dar am fi dorit de asemenea ca deputați europeni să ne putem exercita controlul democratic și să știm care sunt promisiunile și planul prezentat de autoritățile franceze în acest sens. Însă, ne amintim cu toții că ați uh, întrebat de asemenea Franța care este situația documentelor uh, de, privind obligația de părăsire a teritoriului pentru a vă asigura că acestea nu au uh, caracter discriminatoriu. Când ați primit răspuns? Într-adevăr, după ieșirea în presă, din nou a acestor documente și tot așa am aflat din presă informații privind un fișier, o bază de date care menționează originile etnice sau rasiale această afacere nu începe oare să vă ofere puțină încredere vis-a-vis -vis de uh, loialitatea uh, autorităților franceze. Doamnă Reding, nu vi se pare că este important astăzi să ne spuneți care este analiza dumneavoastră, pentru că ea continuă pe baza documentelor solicitate cu privire la posibilitatea de încălcarea dreptului comunitar pentru discriminare, dar de asemenea vedem aici pentru o infracțiune în ceea ce privește protecția datelor personale, astfel cum este ea prevăzută în dreptul comunitar. Cred că astăzi cetățenii europeni au dreptul să asculte comisia responsabilă care își arată hotărârea și perseverența în acțiunea pe lângă autoritățile franceze și pe lângă statele membre ale Uniunii Europene, care, așa cum arată documentele, uh, au obiceiuri uh, incorrecte vis-a-vis de romi, pentru că există asemenea baze de date, Comisia Națională pentru Protecția Datelor a constatat chiar ea existența a patru fișiere ilegale care conțin date personale și merg până la uh, caracterizarea uh, caracterului persoanelor astfel înregistrate. Grazie, eh, vi prego di rispettare Mulțumesc, dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul alocat pentru că suntem în întârziere. Doamna Invel, trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, știm că sunteți o persoană foarte hotărâtă, o persoană curajoasă. Nu uh, puteți fi uh, învinsă de cineva, ă, atunci când vă propuneți ceva, vă urmăriți obiectivul cu determinare și aș vrea să acționați și în această situație la fel. Ă, cu o săptămână în urmă ați avut un uh, comunicat în ce privește implementarea Cartei pentru Drepturile Omului și ați spus că la nivelul Comisiei se vor uh, valorifica toate instrumentele la dispoziție pentru ca în Uniunea Europeană să fie respectate drepturile fundamentale și că nu veți ezita să declanșați procedura de încălcare a tratatelor de infringement în cazul Franței, mă întreb de ce vă bazați exclusiv pe declarațiile făcute de guvern, așa cum uh, tocmai a spus și Helen Flotre. Au existat o serie de declarații care s-au dovedit a fi mincinoase. Deci, uh, noi ar trebui să avem propria noastră anchetă. Știți că ă, majoritatea membrilor Parlamentului vă susțin, vă sprijină, doamnă Reding. În ce privește situația din Franța, dar și în legătură cu situația din Italia, care s-ar putea să fie și mai uh, serioasă, și situația din țara mea, Aș vrea să știu dacă existența acestor baze de date poate fi confirmată. Avem dovezi că ele există sau nu? Ehm, avem o listă. Eu știu că în țările de jos există o asemenea listă, pentru că municipalitățile alcătuiesc aceste baze de date, poate din intenții bune. Dar dacă există aceste baze de date, dumneavoastră considerați că ele sunt legale sau nu? Pentru că dacă sunt legale, dezbaterea nu mai are niciun rost. Dar dacă nu sunt legale, trebuie să declanșăm procedura de infringement. Lucrurile sunt chiar atât de simple cum le prezint. Dumneavoastră um, v-ați aruncat cu capul înainte atunci când ați stabilit niște um, limite superioare în ce privește roamingul. Deci ați încercat să uh, vă luptați cu cartelurile telefoniei mobile. Acum a sosit momentul, doamnă Reding, pentru Uniunea Europeană să dovedească că este o comunitate de valori și că trebuie să intervenim pretutindeni acolo unde drepturile fundamentale sunt încălcate. Cetățenii își pun speranța în noi. Ca și Helen Flotre, vă spun, Eh, și vă invit, veniți în Comisia Libe să ne explicați ce eh, pași îmi dorește să întreprindă Comisia. În calitate de membru al Parlamentului și ca cetățean european dorim eh, să avem acces la corespondența pe care ați avut-o cu Franța și cu alte state membre în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, pentru 2 minute 30, doamna Ernst. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, întreb ce se întâmplă cu discriminarea și tratamentul egal al romilor în Europa. Dacă acum auzim că baze de date și știu că astfel de baze de date de fapt sunt interzise, așadar dacă auzim acum că se constituie baze de date pe baze etnice și rasiale și anume ca prevenție. Și dacă Franța, într-adevăr, constituie astfel de baze de date pe uh, considerente rasiale și etnice, acestea trebuie neapărat a priori interzise. Pentru că în acest domeniu nu se poate face o colectare a datelor bazată pe, pe etnicitate. Romii nu trebuie pedepsiți pentru că fac parte dintr-o anumită etnie. Nu au voie să facă obiectul unor colectări specifice de date datorită modului lor de viață și de aceea așteptăm din partea Comisiei ca aceasta să interzică orice fel de colectare a datelor pe bază de rasă și de etnie. Și mă întreb din ce în ce mai mult ce se întâmplă în acest Parlament în afară de vorbe, vorbe și iar vorbe. Și la fel și în Uniunea Europeană. Și ce am făcut într-adevăr pentru îmbunătățirea situației romilor în Europa. Asta la modul practic. În afară de vorbe, vorbe și iar vorbe. Și dacă colectarea, analizăm această colectare de date, constatăm că romii au devenit un fel de țapi ispășitori și un fel de masă de manevră în multe uh, state din Europa sunt uh, retrismiși uh, acasă în uh, Kosovo, etc. Principiul nediscriminării este încălcat și față de antevorbitoarea mea, îmi imaginez că Franța ar trebui să ajungă la o conformitate cu directiva înainte de 2012. Și în acest sens, cei care au fost trimiși acasă din Franța, acelor ale ar trebui să le fie permisă revenirea și facilitatea aceasta spre Franța. Întrebarea mea acum, ce veți face dacă se dovedește că există astfel de baze de date și dacă se va iniția o procedură de încălcare a tratatelor împotriva Franței? Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Reding. Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui ca aceste subiecte importante să fie discutate în timpul zilei și nu în miezul nopții când oamenii normali ar trebui să se relaxeze și să doarmă. Dar, acestea fiind spuse, au avut loc multe dezbateri, multe scandaluri și s-au luat multe măsuri în ultimele săptămâni. Și cred că acest Parlament ar trebui să privească la ceea ce s-a întâmplat în Franța și la reacția pe care a avut-o Comisia Europeană ca la un eveniment istoric oarecum. Până acum, în istoria Uniunii Europene, nu s-a mai început un caz în justiție din cauza drepturilor. Asemenea cazuri s-au început din cauza comerțului, economiei, finanțelor, dar este prima dată când ajungem în instanță pentru acest motiv și pe baza tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale inclusă în tratatul de la Lisabona, Comisia a spus că e destul, s-a mers destul de departe și Comisia, cei 27 de comisari, pe 29 septembrie a hotărât să declanșeze procedurile de infringement împotriva Franței pe baza nepunerii în aplicare a acelor drepturi ale ființei, ființelor umane, drepturile cetățenilor nu mai trebuie să vă spun toate presiunile la care am fost supuși de la acel moment. Dar Comisia a spus în unanimitate că începem acțiunea în instanță și dăm Franței un ultimatum. Dacă Franța nu răspunde într-un mod pozitiv și acceptabil până la 15 octombrie, atunci această acțiune uh, va intra în vigoare. Așa se întâmplă cu toate statele membre. Acum, ce s-a întâmplat? Ei bine, Franța ne-a oferit un răspuns. Și este prima dată, este un eveniment unic în uh, tratarea întrebărilor. Și eu personal cred că a fost primul moment al Europei cetățenilor. O să las istoricii să analizeze asta în viitor. Noi suntem în mijlocul procedurilor, în mijlocul luptei, deci perspectiva noastră este diferită. Dar, obiectiv vorbind, ce a făcut Franța? Franța a făcut exact ceea ce i-a cerut Comisia. Pe baza directivei din 2004, există drepturi materiale numite și drepturi procedurale care există pentru a proteja cetățenii împotriva unei in acțiuni inacceptabile a autorităților. Atunci când sunt ținuți prizonieri, și aceste drepturi procedurale nu sunt puse în aplicare în legislația franceză și le-am spus Franței că până la 15 octombrie trebuie să ne prezentați elementele de modificare a legislației franceze pentru a pune în aplicare drepturile procedurale din 2004 și a ne arăta un calendar credibil în care să introduceți acest lucru în legislația franceză. Ei bine, am obținut acest lucru cu o oră înainte de expirarea termenului, dar l-am obținut. De sâmbătă dimineața, la ora 8, experții mei analizează documentele și am ajuns azi la concluzia că toate elementele uh, bazate pe lege pe care Comisia le-a solicitat Franței au fost uh, răspunse. Sigur, ele nu au fost încă aplicate în legislația franceză națională, pentru că mai întâi trebuie să meargă în Senat, iar după aceea trebuie introduse de facto în legea franceză și aplicată în termeni reali. Așadar, ne-am bucurat uh, de ofer, de ceea ce ne-a oferit legis, uh, autoritățile franceze, dar nu putem închide cazul, pentru că aceste elemente de lege, aceste propuneri, nu sunt încă puse în aplicare. Prin urmare, am spus că suspendăm procedurile, dar lăsăm cazul deschis. Până în momentul în care guvernul francez a aplicat această legislație în procedurile cotidiene. Și eu cred că este o victorie. Gândiți-vă la tot ce s-a întâmplat. Și acum francezii au spus că nu mai e nicio problemă. Nu a fost niciodată o problemă. Ei bine, a fost o problemă. Și ei ne vor aduce legea pe care o vor modifica, să vedem dacă vor face acest lucru, eu cred că o vor face. A doua întrebare care s-a pus a fost cum au fost tratate aceste persoane peste în vară și dacă li s-a oferit garanții procedurale ca persoane ca uh, și cetățeni uh, europeni sau au fost discriminați. De ce nu am declanșat o procedură de infringement, la fel uh, cum am făcut-o pe baza uh, legilor? Dacă dorim să acționăm, putem face acest lucru doar mm, pe baza unor dovezi legale, nu doar pentru că avem uh, un, o senzație pentru că suntem convinși de ceva. Nu, avem nevoie de un temei juridic și de aceea am solicitat guvernului francez să ne aducă dosarele acestor persoane. Acum avem aceste dosare, sunt destul de multe. Experții mei le analizează și mi-au spus că cu siguranță vor avea întrebări suplimentare de adresat guvernului francez și cred că vor încheia această analiză cu în aproximativ patru săptămâni. Deci avem aceste două cazuri în momentul de față. Mi se pare că acesta este un element foarte important pentru că vreau să spun totodată deputaților că punerea în aplicare a directivei din 2004 privind libertatea de mișcare nu este nemaipomenită. Dar ceea ce am văzut până în prezent, pentru că poziția Comisiei a fost puternică, este că toate celelalte state membre, unde lucrurile nu sunt perfecte, nu chiar ca în Franța, dar oricum nu perfecte, uh, vin și ele să spună că vor pune lucrurile în aplicare foarte bine. Deci ceva s-a întâmplat. Cred că toată Europa a înțeles că nu mai glumim și că drepturile indivizilor, ale cetățenilor noștri și valorile societății noastre sunt lucruri serioase. Dar am spus suficient despre Franța. S-a luat deja o decizie acolo de către Comisie. Lucrurile nu s-au încheiat. Procedura este încă în curs de desfășurare iar acum o să revin la întrebarea legată de baza de date. care ar putea să conțină elemente de, privind originea etnică. Mai întâi, Comisia urmărește cu atenție felul în care evoluează lucrurile. În acest sens, autoritățile franceze ne-au asigurat că totul este în regulă. Dar aici uh, ne aflăm într-un alt sistem, pentru că există dreptul francez privind protecția datelor și prelucrarea acestor date, care este controlat, conform regulilor noastre, de autoritatea franceză de protecția datelor, așa numitul CNIL, și această, această comisie, CNIL, a efectuat o inspecție și a elaborat un raport public preliminar săptămâna trecută. Și ați văzut care au fost rezultatele. Și eu am citit acest raport și felul în care presa prezintă uneori element, uh, evenimentele nu este complet. Pentru că CNIL a spus că s-ar putea să nu existe elemente etnice în aceste baze de date, dar cu siguranță există baze de date care nu au fost autorizate de autorități. În ceea ce privește respectarea legislației europene, informațiile furnizate trebuie să ne asigure că situația este acoperită de directiva privind protecția datelor. Acest lucru se poate întâmpla doar pentru în scopuri care au legătură cu imigrarea. Pentru acest aspect există o serie de garanții și asigurări care se aplică pe care le numim datele sensibile aceste date sensibile pot fi prelucrate doar în cazuri excepționale, cazuri de interes public. Și ele sunt supuse unor măsuri uh, adecvate de siguranță care trebuie asigurate de țara vizată. Dacă prelucrarea datelor nu are loc conform directivei privind protecția datelor, atunci decizia cadru din 2008 privind protecția datelor uh, personale prelucrate de poliție în um, chestiuni uh, juridice se poate aplica. Și aici însă avem o problemă, pentru că această directivă cadru se aplică doar de la 27 noiembrie anul curent. Deci, în baza acestei directive, puterile Comisiei sunt destul de limitate. Voi răspunde acum întrebărilor foarte concrete adresate cu privire la cazul uh, francez și la alte cazuri asemănătoare. Dacă există alte state membre în care putem verifica existența unor asemenea baze de date care conțin informații privind originile etnice sau rasiale? Conform directivei privind protecția datelor, prelucrarea acestor date sensibile este autorizată prin excepție și trebuie notificată Autorității Naționale pentru Protecția Datelor. Aceste autorități, în Franța, sunt reprezentate de așa numita Comisia CNIL și aceste excepții în cazuri de interes public, trebuie și ele notificate Comisiei. Când se face o asemenea notificare, Autoritatea Națională de Protecție a Datelor și Comisia vor evalua dacă măsurile adoptate sunt în conformitate cu normele privind protecția datelor. Și avem aici rezultatul analizei preliminare a CNIL, care spune clar că aceste autorizații, că asemenea autorizații nu au fost solicitate. Prin urmare, haideți să facem mai întâi activitatea juridică, să lăsăm autoritățile din Franța, care sunt autorizate în acest sens, să facă acest lucru. Și nu e vorba doar de autorități autorizate, ci și de autorități responsabile pentru asemenea acțiuni. Cum stau lucrurile în țările de jos? Au existat mai multe baze de date Uh, în care se prevedea prelucrarea de date personale și țările de jos au notificat aceste baze de date Comisiei în 2005 și 2006. Și cea mai controversată bază de date s-a referit la acțiunile, uh, la infracțiunile tinerilor de origine caribiană. Această bază de date a fost ștearsă de atunci. De curând, o municipalitate din țările de jos a dorit să creeze un um, dosar etnic, dar și-a anulat proiectul ca răspuns la, recomandare a, la recomandarea autorităților olandeze de protecția datelor, care a arătat că acest sistem, în baza directivei privind uh, protecția de datelor, uh, dă responsabilitatea autorităților naționale în acest sens. Și, apropo, lucrez la reformarea directivei privind protecția datelor pentru a întări independența și posibilitatea de intervenție a autorității naționale pentru protecția datelor în cadrul legislației europene. Cam atât deocamdată și trebuie să-mi scurtez intervenția pentru că după ora 12 nu mai avem interpretare, așa că haideți să ne grăbim. Grazie, comisario. Ehm, Mulțumesc, doamnă comisar. Și dăm cuvântul acum a vorbitorilor numele grupurilor politice. Nu am întrerupt-o pe doamna comisar pentru că a avut o intervenție pe probleme clare. Dar uh, va trebui să-i întrerup pe colegii care uh, își vor depăși timpul de vorbire. Nu putem trece după miezul nopții. Din partea grupului PPE acum are cuvântul doamna Mathieu pentru două minute. Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi, doamna Reding. Sunt foarte bucuroasă să constat că astăzi ne-ați anunțat că uh, există comisari care nu uh, au dorit să acuze Franța în legătură cu uh, directiva din 2004. Trebuie să vă spun că um, în ce privește transpunerea acestei directive din 2004, uh, deja Franții, Franța a făcut demersul. Suntem în 2010 și nu mi-ați răspuns la întrebare de ce abia acum vă sesizați. În ce privește fișierele, constat că acum se uh, ascute polemica cu opoziția și cu o serie de persoane. Dumneavoastră aveți concluziile CNIL, raportul CNIL a ajuns la primul ministru și uh, eu cunosc și raportul directorului general uh, al Poliției Naționale, cunosc conținutul um, Dumneavoastră apărați drepturile omului, uh, dar uh, trebuie nu doar drepturile minorităților să le uh, apărăm, ci drepturile tuturor. Cercetările care au fost făcute la nivelul CNIL um, au conținut o serie întreagă de cuvinte cheie, țiganii de pildă, um, dar nu s-au găsit asemenea evidențe uh, conform raportului CNIL. Deci um, ar fi existat obligativitatea la nivelul Poliției Naționale să declare asemenea fișiere dacă le efectua. Nu a efectuat uh, fișiere genealogice. Voi termina. Dar din partea PPE sunt singura vorbitoare. Deci dați-mi voie să mă exprim în numele acestui grup. Aceste fișiere se referă la persoanele care nu au un domiciliu stabil. Fișierele nu au nici un fel vreun caracter etnic. Ei bine, um, trebuie să uh, recunoașteți și în baza acestor informații că uh, nu există fișiere etnice. Dumneavoastră sunteți suspicioasă la adresa guvernului francez și asta uh, deranjează. Grazie Mulțumesc. Din partea grupului S și D, doamna Guillaume, două minute. Madame la comisar. Stimați colegi, doamna comisar, mi se pare că s-au intensificat demersurile eh, de a efectua asemenea fișiere în statele membre sub pretextul eh, combaterii unor activități teroriste. Ei bine, eh, eu aș vrea ca să obținem informații suplimentare din partea Comisiei în legătură cu existența unor asemenea baze de date, pentru că trebuie să respectăm principiul nediscriminării. Dumneavoastră spuneți că ați primit niște răspunsuri din partea Franței în ultimele zile, dar uh, Franța a afirmat că a transpus în uh, legislație națională directiva privind libera circulație a persoanelor. Ori uh, Franța uh, uh, va, uh, își va lua angajamente uh, care să oblige să transpună în practică toate aceste documente, ori nu ne putem baza pe aceste afirmații. Dumneavoastră vorbeați că există și de termene uh, legate de transpunerea în legislația națională a directivelor. Eu vă asigur că va trebui să analizăm cum se respecte toate principiile legate de libera circulație în Franța. Iar în ce privește respectarea principiului eh, nediscriminării, Comisia eh, trebuie să nu se bazeze pe simple afirmații ale guvernului francez. Mulțumesc din partea grupului ALDE, acum pentru două minute, doamna Grisbeck. Doamnă comisar, doamnă președinte, chiar dacă este foarte târziu, această dezbatere este una foarte animată. De dimineață, uh, în urma explicațiilor foarte clare pe care ni le-ați dat, am descoperit un nou site francez care s-a dovedit a fi, a conține un dosar uh, despre romi, dosar clandestin cu detalii foarte precise, nume, prenume, uh, numărul de matriculare al mașinii, modelului, uh, numele soțului sau soției și așa mai departe. Ni s-a spus că nu se cunoaște existența unui asemenea dosar. Dacă aceste suspiciuni sunt uh, uh, dovedite a fi adevărate sau nu, Doamnă comisar, după explicațiile și dată fiind hotărârea pe care vă cunoaștem, ce aveți de gând să faceți și ce alte dovezi trebuie să vă prezentăm pentru a acționa și a reacționa cu privire la fundamentul privind acțiunea împotriva discriminării. Deci, fără să facem politică, haideți să încercăm să respectăm dreptul atât în Franța cât și în statele Uniunii Europene, pentru că asta uh, înseamnă democrația europeană. Expulzările din această vară din Franța dosarul MENS și așa mai departe. Am ascultat cu foarte mare interes uh, prezentarea dumneavoastră din această seară. Ne bucurăm că uh, considerați suficiente datele prezentate de Franța pentru a modifica legislația națională. Eu, ca și colegii mei, aș dori să, fim, să vă putem împărtăși aceeași dorință și același um, angajament, pentru că încă din declarația de această după-amiază, uh, înțelegem că nu veți capitula. Pentru a încheia această polemică, trebuie să mergem în uh, centrul problemei, să uh, accelerăm eforturile naționale și să ținem seama de politicile europene care fac democrația europeană una atât de valoroasă. Mulțumim. Domnul Romeva Irueda, din partea verților, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă comisar. Spuneați, doamnă comisar, că suficient e suficient, destul e destul și cu această afirmație ați deschis uh, calea unor așteptări foarte ridicate pentru toate acele persoane care încă cred că proiectul european poate fi pus în aplicare. Și de data asta ați înfruntat un stat puternic. E vorba de drepturi fundamentale <clears throat> Și uh, până acum aceste lucruri au fost tot timpul afirmate, dar nu și puse în practică. De aceea suntem surprinși acum și nu am înțeles uh, de ce la deschiderea acestui dosar uh, nu s-a procedat și uh, din perspectiva principiului nediscriminării, pentru că s-a pus în pe prim plan doar principiul liberei circulație. Acum însă sunt uh, puțin nedumerit uh, de cele spuse de dumneavoastră și nu doar eu, ci toate celelalte persoane care au sperat că veți proceda mai ambițios. Însă, bine, pe de altă parte, sigur, avem și încredere în uh, guvernul francez, dar și acest lucru trebuie pus sub semnul întrebării. Și am înțeles că la revizuirea directivei cu privire la libera circulație, uh, se va încerca și o evitare a discriminării populației migrante sau invers, ceea ce e neliștitor pentru mulți dintre noi, de aceea v-aș încuraja să ne permiteți să să credem în continuare în dumneavoastră și în cuvintele dumneavoastră atunci când a spus că trebuie înfruntat cei care nu respectă legea. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Rui Tavares, un minut și jumătate. Mulțumesc. Această dezbatere are de-a face cu nediscriminare și drepturi fundamentale. E vorba de principii de bază care constituie baza activității noastre în Europa. Și dacă acestea se respecte, este un lucru salutar, însă până la urmă e vorba și de o dezbatere și anume aceea dacă noi ca instituții europene putem garanta și implementarea acestor drepturi, dacă putem vorbi clar și răspicat și dacă atunci când este nevoie putem și proceda pentru a impune respectarea acestora. Există state membre care nu au acțiunea de bună încredere. Și dumneavoastră spuneți că există aceste documente, dar aceste documente, deci întâi se neagă aceste documente, dar apoi acestea apar în presă. Cum se poate spune așadar că nu există baze de date pentru că acestea au fost publicate pe internet? Și cum vă spuneam, există date cu privire la originea țiganilor, dacă sunt de la Belgrad, din Timișoara sau din alte orașe. Și aici trebuie să venim cu un răspuns. Spuneați că, sau s-a spus că este un moment istoric faptul că Comisia a acționat uh, prima dată clar în acest sens, însă eu am îndoieli pentru că am participat la o reuniune a Comisiei Libe în prezența presei și acolo s-a spus, doamna comisar nu va urmări Franța, alții au spus, ba da, o va face. Acum spuneți că s-au suspendat procedurile. Și dacă nu vă exprimați clar și dumneavoastră nu v-ați explicat, exprimat clar, nu vă înțelegem. De, suntem aliații dumneavoastră dacă vreți să apucați taurul de coarne, dar altfel. Cum anume să continuăm acest caz dacă Comisia nu mai dorește să vorbească de el? Mulțumesc, domnul Borghezio nu e în sală, așadar dăm cuvântul celorlalți vorbitori și anume doamna Gânci, un minut jumate. Mulțumesc foarte mult. Constatăm că Sentimentul de eh, securitate a fost afectat de către criză în Europa. Și asta, într-un fel, alimentează forțele politice extremiste. Și eh, putem să ne confruntăm și cu asemenea fenomene că un grup etnic este privit ca un grup de risc sau că este acuzat de eh, infracțiuni. Guvernul francez uh, a expulzat romii din motive uh, etnice din Franța uh, și nu este de acceptat să se colecteze date de către jandarmenia franceză pe baze etnice. Comisia trebuie să acționeze împotriva Franței. Sigur, poliția um, are atribuții pentru menținerea ordinii publice, dar uh, nu este acceptabilă colectarea de date pe uh, motive etnice, pentru că aceasta poate fi o sursă pentru viitoarea discriminare. Romii sunt săraci în Europa, romii sunt uh, adesea confruntați cu uh, discriminarea noi avem proiecte ambițioase în Europa pentru strategia 2020. Ar trebui să combatem sărăcia și în felul acesta. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Catrin Crese pentru un minut. Astăzi, doamna Reding ne-a spus cu entuziasm că uh, poziția Franței dovedește o îmbunătățire în ce privește respectarea drepturilor. Dar noi ne dorim uh, rezultate concrete pe baza valorilor europene. Am în mână tratatul consolidat privind Carta Drepturilor Omului. Și dați-mi voie să nu împărtășesc entuziasmul dumneavoastră. Ce dovezi sunt necesare pentru ca la nivelul Comisiei să se meargă mai departe în combaterea discriminării, în combaterea expulzărilor? În Franța și din alte uh, Eh, țări europene. Sigur, Comisia și-a multiplicat acțiunea în favoarea integrării romilor și în eh, ce privește fondurile structurale care pot să fie utilizate în acest sens. Dar eh, încercați totuși să nu vă lăsați împiedicați de promisiuni. Mulțumesc. Doamna Virgia, pentru un minut 30. Je me bats avec mon micro, non, c'est bon, excusez-moi. Euh, merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Reding, și eu sunt dezamăgită în această seară. Cred că suntem mulți care am dat act de declarațiilor noastre uh, precedente și chiar v-am susținut. Am înțeles că procedura vis-a-vis -vis de uh, libera circulație este doar suspendată, dar astăzi vorbim despre discriminare. Așteptați dovezi, doamnă Reding, și doriți să solicitați uh, guvernului francez aceste dovezi și ne spuneți de fiecare dată că vă punem întrebări. Trebuie să vă spun, doamnă comisar, cu tot respectul pe care vi-l datorez, că uh, mă întreb dacă nu râdeți cumva de noi până la urmă. În acest weekend am fost la Marsilia, am întâlnit cu asociațiile care lucrează cu romii. Lucrez de, pe acest dosar de foarte mulți ani și vă mărturisesc că am fost pusă la pământ de ceea ce mi-au spus acolo despre situația romilor din împrejurimile Marsiliei. Romii nu mai îndrăznesc să iasă din situația lor în, în Franța, nu mai îndrăznesc să meargă la școală, asociațiile nu îi mai găsesc pentru a le acorda drepturile sociale. Asta ne spun asociațiile. Iată care e situația romilor în Franța de astăzi. Uh, Dosarul MENS, nu ne mai tot vorbiți despre acest dosar. Jandarmeria a anunțat că îl va suprima, dar citiți cu atenție ceea ce spune CNIL în opinia sa și veți vedea, dom- doamnă comisar, că se menționează acolo originile etnice în controlele efectuate de CNIL. Deci cereți aceste controle. CNIL este o organizație incontestabilă solicitați toate controlele efectuate de CNIL și veți avea actele de care aveți nevoie. Îmi pare rău, trebuie să dăm uh, cuvântul și celor, celorlalți vorbitori. Domnul Lopez Aghiar. Comisaria. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, pe 9 septembrie acest Parlament a adoptat o rezoluție și a, uh, apoi a avut loc și o dezbatere prin urmare. Parlamentul a fost inițiatorul așadar și toți cei care consideră după aceea că s-a venit în întâmpinarea Parlamentului sunt dezamăgiți pentru că nu există nicio procedură de încălcare împotriva Uh, Franței. Dezbaterea nu era pro sau contra Franței, ci era o dezbatere cu privire la drepturile fundamentale în Europa și anume libera de circulație, pentru că există liberă circulație pentru mărfuri și capital, dar numai atunci când este vorba de liberă circulație pentru cetățenii noștri, fără discriminare și fără discriminare de ordin etnic, uh, atunci nu acționăm. Și dacă există astfel de baze de date uh, pe bază de origine uh, etnică, comisia trebuie să întreprindă ceva. Însă se pare că nu se face și sigur, noi, uh, calitate de parlament, trebuie să avem grijă să nu se găsească doar țapii spășitori, ci să se găsească și soluții și trebuie să combatem astfel populismul, trebuie să luptăm pentru integrare, pentru cei care sunt uh, lăsați, sunt marginalizați și Parlamentul a organizat o conferință cu privire la integrarea populației rome și acest Parlament trebuie să spună că aceste lucrări, aceste eforturi nu au fost finalizate. Abia am început. Mai avem cale lungă de bătut și <clears throat> cum s-a spus, și procedura de încălcare împotriva Franței poate nu va avea loc, însă oricum această dezbatere a fost absolut necesară. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Enciu un minut. Mulțumesc,

etnikai alapú diszkriminációt egyértelműen tiltja az európai és a nemzeti. discriminarea pe motive etnice este interzisă de dreptul european și de dreptul internațional și, din nefericire, găsim uneori cazuri suspecte această discriminare. Nu vreau să vorbesc în special incidentele recente, ci să atenția asupra unei care a făcut o comunitate să fie victima discriminare. Avem un nou uh, guvern slovac care a modificat legea privind uh, regimul lingvistic și se menționează acolo amenzi pentru persoanele care nu folosesc limba slovacă și asta îi face să se simte foarte nesigur. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a adoptat un aviz și s-a spus acolo că această lege nu respectă Carta Europeană privind uh, limbile uh, de la nivel local. Și aș dori să rog pe doamna comisar să informeze Parlamentul European despre orice forme de discriminare, orice asemenea incidente din Europa, pentru că trebuie să le analizăm cu foarte mare atenție și să facem ceva împotriva lor. Mulțumesc! Mulțumesc!

Doamna Lunacek, pentru un minut. Doamna președintă, doamna comisar, dezbaterea de astăzi arată cât de importantă este hotărârea Parlamentului European din 9 septembrie, când a spus foarte clar că Franța, o țară membră, încalcă din punctul nostru de vedere drepturile fundamentale și procedează printr-o discriminare etnică. Dumneavoastră ați, spune, ați spus cu claritate Ehm, tot ceea ce ați întreprins până acum și ehm, în acțiunea dumneavoastră ați beneficiat de sprijinul nostru. Ceea ce se întâmplă acum este că din punctul nostru de vedere dumneavoastră ați dat un pas înapoi pentru că trebuie să existe o procedură de infringement și în ce privește discriminarea bazată pe apartenența etnică în aceste baze de date. Și există ziare franceze care vorbesc despre existența acestor baze de date. Deci avem dovezi. Nu doar libera circulația persoanei este încălcată, ci și alcătuirea unor asemenea baze de date și dumneavoastră trebuie să acționați și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Domnul Pașca. Va Mulțumesc echipele de securitate sigur că creează baze de date pentru uh, infractori. Accesul la aceste baze de date se oferă doar personalului autorizat, iar informațiile se pot folosi doar pentru protecția împotriva infracțiunilor. Sunt sigur că forțele de securitate din alte state, și din cealaltă state, cum sunt Franța și țările de jos, uh, sunt interesate de informațiile necesare pentru desfășurarea activităților. Informațiile despre originea etnică și rațială nu ar trebui trebui incluse. Uh, activitățile forțelor de securitate pot fi anchetate și puse la punct astfel încât uh, Uniunea Europeană să profite de pe urma acestora. Mulțumesc! Domnul Sijidi are cuvântul. Dragi colegi, Mișcarea Iubic pentru Ungaria a inițiat deja din 2006 includerea în um, registru penal a apartenenței etnice, așadar și apartenența la etnia romă. Sigur, anumite, o anumită parte din mass media a semnalat acest lucru și au trecut de atunci patru ani. Constatăm astăzi că în Franța se colectează astfel de uh, date. În Olanda, țiganii sunt priviți ca pericol național și în Finlanda constatăm de asemenea că și uh, în, aici se înregistrează apartența la o anumită minoritate. Aș dori să-i spun doamnei din Slovacia care a râs în sală despre victimele maghiare că ea vede negativ uh, colectarea de astfel de date, dar pe de altă parte uh, sprijină legea cu pri- lingvistică din Slovacia. Mulțumesc! Are acum cuvântul pe final doamna Reding pentru o intervenție cât mai scurtă, vă rog. The, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, cazul împotriva Franței nu a fost abandonat, el a fost doar amânat pentru că trebuie să așteptăm până la punerea în aplicare a legislației și nu putem uh, face o analiză doar pe baza propunerilor uh, juridice. Ele sunt în regulă, dar trebuie puse în aplicare pentru a putea închide cazul. Doi, Cu privire la bazele de date cu informații etnice, CNIL, Comisia Națională pentru Protecția Datelor din Franța, își desfășoară inspecțiile potrivit legislației franceze, care în acest caz este în conformitate cu directivele europene și trebuie să ne bazăm pe autoritățile independente naționale de protecție a datelor, pentru că ele sunt cele care, conform dreptului comunitar, sunt responsabile pentru efectuarea analizei. Iar eu consider că autoritatea franceză pentru protecția datelor a arătat că este capabilă să facă acest lucru. După ce am spus toate acestea, cred totuși că este foarte important să revenim la fondul problemei. În afară de cazul francez, avem 10 milioane de romi în Europa. Este cea mai mare minoritate europeană. Eu vin dintr-o țară care are 500 de mii de cetățeni. Romii sunt 10 milioane. Deci vedeți puțin cam care este dimensiunea problemei. Ei trăiesc în majoritatea statelor membre într-o sărăcie extremă. Au probleme de um, locuințe, de educație, de sănătate, de locuri de muncă. Și problema nu a fost rezolvată. Acesta mi se pare scandalul cel mai mare. Prin urmare, sper ca aceste agitații care vor continua și este un lucru bun pentru că nu putem permite discriminarea. Ca toate aceste lucruri să fi servit cel puțin unui lucru, ca statele membre să se trezească, fiindcă am încă în memorie această reuniune ministerială de la Cordova din aprilie anul acesta, unde din 27 state membre, 3 trei au fost reprezentate la nivel ministerial și un an mai târziu vom avea o reuniune ministerială după ce am efectuat toată analiza cu grupul operativ privind situația romilor și utilizarea sau neutilizarea de fonduri europene pentru a vedea ceea ce se întâmplă cu adevărat. Vom avea o nouă uh, reuniune ministerială pentru a vedea concret care sunt angajamentele tuturor statelor membre cu privire la strategiile naționale pentru romi în contextul strategiei europene și sper ca toate acestea să fi servit la cel puțin un lucru, ca romii să nu mai fie puși într-un colț atunci când vine vorba de crearea de politici pentru soluționarea problemelor sărăciei extreme. Dacă nu reușim să facem acest lucru acum, când cred că avem ocazia să o facem, dacă nu vom reuși să facem asta, viitoarea generație de deputați europeni se va confrunta cu aceleași probleme și va avea aceleași discuții din ultimele săptămâni. Trebuie să evităm acest lucru, deci haideți să acționăm. Comisario, eh, la discussione... Mulțumesc, doamna comisar. Discuția s-a închis. Mulțumesc eh, deputaților și interpreților, precum și personalului pentru răbdarea din această seară.